S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul T17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 179. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 181. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la... Trecem direct la R34, pentru că celălalt a fost adoptat automat. Deschid votul. R34. S-a deschis votul. R34. S-a închis votul. Se adoptă. R35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. R36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. R37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 197. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul R38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. R39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 207. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 212 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. R40. S-a deschis votul. R40. S-a închis și se adoptă. R41. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 226, vot deschis. Votul este închis. Se adoptă 227. Compromisul R42. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 238, votul este deschis. Votul este închis, respins. Trecem la compromisul R43, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. R44, deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 254. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. R45. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. R46, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 47, R47, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 275. Votul este deschis. Închidem votul. Respins. Compromisul R48. Deschidem votul. Închis. Se adoptă. R49. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 285. Votul este deschis. Închidem votul. Este respins. Compromisul R50, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 298. Votul este deschis. Închidem votul, este respins. 300. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul CIE 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 309, amendamentul 309, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 310, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CIE 32, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 320. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 321. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. 322. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. 324. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 323. Deschidem votul. <coughs> închis. Este respins. 325. Deschidem votul. Este închis votul. Este respins. 326. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 33. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 34, votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 331, amendamentul 331, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 332, deschidem votul. Votul este închis, se respinge. 333. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 334. Deschidem votul. Se adoptă. 335. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 339. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. 336. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 337. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. 338. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 450. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 340. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 341. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 342, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 343, votul este deschis. Votul este închis, respins. 344, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 441. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 345. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 347. Devine caduc. Trecem direct la compromisul CIE 35. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 349. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 350. Votul este deschis. Este respins. 351. <coughs> Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 352. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul CIE 36. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 358. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 359. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 360. <coughs> Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. CIE 37. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 369. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 368. Prima parte. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, de la 368, votul este deschis. Votul este închis, respins. Este adoptat, mă scuzați, spune doamna președinte. îmi explică secretariatul că e vorba de un um, vot uh, pe părți și atunci este considerat adoptat. Eu am spus inițial uh, din inerție că este respins. Cât verifică secretariatul, vă propun să uh, continuăm cu votul și eu o să pun aici un semn ca să... Deci articolul 179b um, spune că în cazul în care e vorba de un vot uh, pe părți și este la egalitate, textul se consideră adoptat. Deci dacă e vorba de vot pe părți, egalitatea înseamnă că se adoptă, pentru că de obicei este invers putem să avem încredere. E vorba de regulamentul nostru. Deci am rezolvat. Deci se consideră adoptat. Cu toții ne înșelam. Mulțumesc echipei. N-am schimbat lumea, dar am fost cât paci să o facem. Trecem la 370-371, amendamente identice. Votul este deschis. Votul este închis. Respinse. 372. Votul este deschis. Închidem votul și este respins. Compromisul CIE 38, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. Amendamentul 381, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 382. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 383. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CIE 39. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 390. Uh, Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CIE 40, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 396, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 397, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Tocmai l-am adoptat pe 397. Vrea să repetăm? Atunci revenim, votăm încă o dată 397. Reluăm votul, 397, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 398, votul este deschis. Votul este închis. <coughs> Adoptat. Compromisul CIE 41, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. Trecem la 404. Votul este deschis. <coughs> Votul este închis. Se adoptă. 405. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 406. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 407 407 deschidem votul. Este respins. 409, deschidem votul. Închidem votul. Respin, este respins. 408. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 410. Deschidem votul. Hm. Votul este închis. Se adoptă. CIE 42. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la EB12, compromisul EB12, deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromis, l'amendement, pardon, 424, j'ouvre le vot. Amendamentul 424, deschid votul. Votul este închis, adoptat. 425, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul EB13, votul este deschis. EB14, votul este deschis. Votul este închis, adoptat. Amendamentul 435, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 436, votul este deschis. Votul este închis, respins. 437, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 438. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 439. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. patruzeci, votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 434. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 442, 443 identic. Supunem votului. Votul este deschis. Se adoptă. patru Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 451. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul uh, EB15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la EB16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul EB17. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 464. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul CTF10, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. CTF 11, votul este deschis. Se adoptă. Amendamentul 470, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 471. Votul este deschis. Este închis. Se adoptă. 472. Votul este deschis. Este închis. Să adoptăm. 473. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul CTF 12, votul este deschis. Adoptat. CTF 13, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 482, votul este deschis. Este închis, se adoptă. 400. Nu, se corectează președinta. Nu, deci 484 este compatibil și votăm spune doamna președinte. Votul este închis. Se adoptă. 400 este caduc. CTF 14, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 490, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 491, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 400 92. Votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. Trecem la 534. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul ED3, votul este deschis. Este adoptat. Trecem la amendamentul 540. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 541. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 542. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 543 votul este deschis. Se adap adoptă. Trecem la compromisul ED4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. ED5. 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 554. Votul este deschis în două părți. Prima parte. Votul este închis se adoptă. A doua parte se respinge. 555, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 556, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 557 se respinge. 558, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 559. Votul este deschis. Votul este închis. respins. D'accord. Euh, L'amendement 560, le vote est... 560, votul este deschis. Deci PP-ul are un vot în plus. revotăm amendamentul 559 uh, și la fel și 560 pentru că a fost un vot de la PPE în plus. Vă rog să vă numărați. Bun, on le refait. Refacem votul. Oui, oui. On recommence. On, on recommence. Reluăm votul. Reluăm votul. Chers collègues, on, euh, je ressoumets. Dragi colegi, euh, supun din nou la vot amendamentul 559. Deschid votul. Le vote est clos. Votul este închis. Se respinge. 560. Deschid votul. Le vot est clos. Votul este închis. Respins. Amendamentul 565. Uh, Quel numéro Quel numéro on fait? On fait le 561. Ah oui, d'accord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 est rejeté. Se respinge. Donc, euh, le 562. 562 deschid votul. Votul este închis, se respinge. 563 deschid votul. Votul este închis. Respins. 564. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 565. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul V6, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. Compromisul V7, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. Amendamentul 577, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 579. Votul este deschis. Votul este închis. Da, adoptat. 580. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul V8, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. 582, votul este deschis. Votul este închis, respins. 585, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 586, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 587, votul este deschis. Se adoptă. 588, votul este deschis. Votul este închis. 589, votul este deschis. Este închis. Se adoptă. 591, votul este deschis. Se respinge. 592, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 593, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 594. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Pentru că preambulul a fost adoptat, această parte pică. Trecem la compromisul FR1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul FR2. Da. Deci votul este deschis. Compromisul FR2.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 Gata. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 613 s-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. 608 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 609. S-a deschis votul. 609, 590 împreună. S-a deschis votul și s-a închis și este respins. 611 am deschis votul. S-a închis votul și este respins. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 616. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Am ajuns la votul final cu apel nominal. Sunteți gata? Pe locuri? Deschid votul. S-a închis votul. 23 pentru, 2 împotrivă și 5 abțineri. Felicitări tuturor, felicitări coraportoarelor, felicitări tuturor raportelor din umbră și coordonatorilor. Am câștigat totuși o oră și 15 din timpul anunțat, deci felicitări și uh, celor din administrație. Monica dorește să ia cuvântul. Vreau doar să spun... Puțină liniște, vă rog. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult uh, și în numele Helgăi Stevens și al meu personal vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru că am uh, lucrat din greu împreună. Vă mulțumesc foarte mult și uh, niciodată n-am mai văzut o asemenea listă de vot atât de bine structurată și coordonată. Mulțumim foarte mult Natalie Grispec și secretariatului. Ați condus perfect această ședință de vot. Le mulțumesc tuturor consilierilor și asistenților noștri pentru munca lor extraordinară. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. În concluzie, dați-mi voie să vă cer să vă notați în agenda uh, acel mic uh, cocktail uh, al prieteniei care va avea loc la Bruxelles pe 28 noiembrie la ora 18. Vom uh, sărbători, practic, uh, încheierea acestei uh, activități îndelungate. Și vă rog să vă notați în agenda această dată. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc și interpreților pentru prezență până la această oră târzie. O seară bună și, până, și pe mâine.